Consiliului și Comisiei privind eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama. Și dau din nou cuvântul doamnei ministru, doamna Hennis Plashert. Vă rog. Mulțumesc din nou, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În legătură cu dosarul Panama, aș, Panama, aș începe prin a spune că Madagascar demonstrează că trebuie să continuăm combaterea spălării banilor și a fraudei fiscale. Este prea devreme deocamdată pentru a putea face o analiză completă a dosarelor Panama, dar putem înțelege care sunt implicațiile și ce reacții trebuie să vină în urma acestora. De-al guvernele naționale și-au anunțat deja o serie de investigații. Aspectele fiscale, pe de o parte, trebuie analizate și, pe de altă parte, cele legate de spălarea banilor. În ce privește aspectele fiscale, va trebui să ne concentrăm mai întâi pe accesul la informații și pe măsurile care trebuie aplicate pentru a uh, soluționa aceste probleme. Există din partea Comisiei un pachet privind evaziunea fiscală pentru a pune în aplicare uh, acordurile internaționale și a le transpune în legislație europeană obligatorie. Este vorba de transparență și de schimbul de informații eh, și măsurile respective elaborate la nivelul OCDE. Nu toți actorii internaționali și-au da, au dat până acum dovadă de suficient angajament pentru a juca cinstit și lucrul acesta se vede în dosarele Panama. Pentru a asigura transparența reală, e nevoie ca toată lumea să se implice, iar Uniunea Europeană, ca un actor internațional important, trebuie să vorbească pe o singură voce pentru a-i convinge pe actorii internaționali să adopte aceste standarde valabile pentru majoritatea. Uniunea Europeană însă și este uh, angajată la schimbul de mm, informații. Avem uh, deja, am aplicat uh, standardele OCDE și din acest punct de vedere mulți ne consideră pionier, ceea ce este bun. Am adoptat directiva privind cooperarea administrativă care a fost completată recent pentru a acoperi și hotărârile fiscale și schimbul de hotărâri fiscale precum și raportările fiscale uh, la nivelul autorităților fiscale, așa cum a propus Comisia în pachetul său. Consiliu a ajuns la un acord cu privire la raportarea pentru fiecare țară și salut faptul că Parlamentul European uh, sper și aș dori ca Parlamentul European să adopte cât mai curând acest act legislativ. Apoi, propunerea cu privire la raportarea uh, aceasta țară cu țară din partea Consiliului uh, Um, ar trebui să se, ea ar, ar conduce la o sporire a transparenței și tocmai de aceea se bucură de toată atenția noastră. Și acum pentru a reveni la revelațiile din dosarul Panama. Aș dori să mă refer la schimbul de informații pentru combaterea evaziunii fiscale, precum și a spălării banilor. În general, în ianuarie, Comisia a elaborat o comunicare cu privire la uh, elemente care fac parte din pachetul privind combaterea evaziunii fiscale. Pentru a reacționa la uh, situația în care țările terțe refuză buna guvernanță fiscală, Comisia a încercat să parcurgă cât mai rapid uh, aceste proces, acest proces decizional, ținând seama acum și de dosarul Panama. Există un, o propunere de directivă cu privire la practicile fiscale care este în prezent analizată. Unele dintre regulile pe care, le cuprinde directiva ar putea fi revizuite ținând seama și de, forțe, și de formele abuzive ale evitării plătirii taxelor. Deci, se pune accentul pe aceste chestiuni în directiva aceasta și în Consiliu se dorește ajungerea la un acord pe marginea propunerii Comisiei în cursul acestui semestru. Sper că putem conta și pe Parlamentul European pentru a ne susține. Aș mai trage atenția și pe marginea grupului privind codul de conduită care își propune să uh, combată regimurile fiscale dăunătoare și care își propune de asemenea să îndemne și statele terțe să pună în aplicare principiile sale. Se negociază cu Liechtenstein în acest sens, dar și cu alte țări din afara Uniunii Europeane, Europene care trebuie să fie implicate pe viitor. Domnule președinte, dați-mi voie să mă întorc un pic și la problema spălării banilor o temă strâns legată de finanțarea terorismului, care este de asemenea printre prioritățile noastre. În februarie, ca reacție la planul Comisiei cu privire la finanțarea terorismului, Consiliul a convenit să procedeze rapid la punerea în aplicare a unei serii de măsuri care să contribuie la combaterea atât a finanțării terorismului cât și spălării banilor. Aș dori să subliniez cele mai importante elemente în contextul discuțiilor de astăzi. Mai întâi, ministrii au pus Uh, în evidență faptul că trebuie identificate acele țări terțe care au deficiențe majore în materie de finanțarea terorismului și spălarea banilor. Așa cum știți, potrivit cu cea de-a patra directivă pentru uh, combaterea spălării banilor, statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri de due diligence în ceea ce privește țările acestea trecute pe listă, țările terțe. Procesul de identificare trebuie terminat până la 1 mai dar aici totul depinde de comisie. Știm că și comisia se grăbește și lucrează din greu la, această, la acest dosar și sperăm că și Parlamentul European înțelege să procedeze la fel de rapid. În al doilea rând, statele membre analizează importanța accelerării punerii în aplicare a pachetului privind combaterea spălării banilor pe care l-au adoptat anul trecut Parlamentul European și Consiliul. Obiectivul nostru comun este acela de a pune capăt acestui proces până la sfârșitul acestui an. În al treilea rând, am proces la un schimb de informații de plin și cooperare între autoritățile, între unitățile de informații din statele membre, am făcut un apel la Comisie să propună până în iunie îmbunătățirile țintite ale mm, directivei privind uh, combaterea spălării banilor și am cerut Comisiei să exploreze posibilitatea de a introduce și limite la plățile în numerar de mari uh, uh proporții și să aibă în vedere dacă nu cumva ar, fi în vedere, ar trebui să aibă în vedere măsuri și cu privire la bancnotele uh, mari, de exemplu bancnota de 500 de euro. Sunt măsuri care vor trebui transpuse de statele membre apoi. Pentru anumite domenii însă este deja limpede că aceste măsuri sunt necesare pentru combaterea, de exemplu, pentru stimularea, de exemplu, accesului la informații. Uh, de către unitățile de informații. Și, de exemplu, în ceea ce privește manevrarea uh, monedei uh, virtuale. Sunt convinsă că nu numai Comisia înțelege cât de repede trebuie să ne mișcăm în aceste dosare, ci și Parlamentul European. Și tot în ce privește finanțarea terorismului și spălarea banilor, aceste uh, elemente sunt printre prioritățile noastre. Avem un task force financiar, dar și uh, în G20 ne implicăm uh, în aceste discuții și, în, în fine, am hotărât să punem pe ordinea de zi a Ecofinului informal din 22 uh, aprilie de la Amsterdam subiectul dosarului Panama. Comisia va veni cu o reacție de politică, inclusiv o analiză a măsurilor de combatere a fraudei fiscale și spălării banilor. Băncile centrale și ministrii vor fi invitați să intervină pe marginea acestor subiecte și aștept cu mult interes acea dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Ministru. Mulțumesc, doamna ministru. Acum, în numele Comisiei, dau cuvântul domnului Moscovici. Domnule președinte, stimată reprezentanta Consiliului, domnule ministru, domnilor și domnilor deputați, acest scandal al uh, documentelor Panama dă legitimitate sporită luptei noastre împotriva spălării de bani. Dacă mai era nevoie de dovezi suplimentare privind importanța muncii noastre comune în acest domeniu, iată acum le are. Mass media a prezentat pe deplin aceste fapte și salut acest lucru. Nevoia de transparență, de bună guvernanță fiscală, despre care vorbește de mult timp Parlamentul și Comisia, presupus o serie de măsuri la nivel internațional. Această disimulare n-ar fi fost posibilă dacă propunerile noastre ar fi fost puse în practică la nivel internațional. Sigur, lumea se revoltă atunci când este confruntată cu astfel de, cu dezvăluirea unor fapte atât de grave, dar cetățenii nu pot să înțeleagă și nu pot să accepte aceste practice, practici care practic înseamnă furt. Trebuie să transformăm această indignare publică într-o acțiune concretă, pozitivă, și de asemenea, trebuie să ne prevalăm de această oportunitate pe care a oferit-o dezvăluirile Panama. Este o datorie politică ce ne revine și anume să rezolvăm problema fraudei fiscale, evaziunii fiscale, a eludării fiscale agresive, să punem capăt practicilor de corupție și spălare de bani. E un moment să oferim o nouă dinamică programului nostru deja ambițios de luptă împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale și spălării de bani. În principal, în principal, prin voința statelor membre de a lua măsuri concrete. E de asemenea o ocazie să reanalizăm dispozitivele care se află la dispoziția noastră și să discutăm eventualele măsuri care ar putea fi luate pentru a întări uh, uh, metodele de apărare ale Uniunii Europene împotriva fraudei fiscale. Trebuie să vedem cum putem intensifica cooperarea cu partenerii noștri internaționali pentru a pune presiune asupra acestor jurisdicții problematice, a paradisurilor fiscale, cum le numește lumea trebuie această presiune pentru că aceste zone trebuie să introducă măsuri de transparență, măsuri fiscale juste care să evoce în total propriile noastre măsuri în materie de prevenire a spălării de bani. S-au, făcut multe în Europa în ultimul timp. A fost o revoluție a transparenței care se află încă în stadiile inițiale, dar care nu se va opri niciodată. Nu începem de la zero în momentul actual. Comisia a asumat o serie de inițiative ferme menite a îmbunătăți cadrul fiscal pentru cetățeni și pentru societățile comerciale. În ultimele luni am prezentat numai puțin de trei pachete de reformă fiscală, reformă de amploare. Mai întâi, o propunere cu măsuri obligatorii din punct de vedere juridic privind contravenții fiscali, o regulă generală anti-abuz care va face imposibilă utilizarea de structuri offshore pentru a eluda plata impozitelor și apoi reguli privind societățile străine uh, care ar permite statelor membre să pună impozit pe veniturile camuflate anterior. Pentru că au fost multe situații uh, identificate, similare identificate prin aceste Panama Papers. Avem de asemenea propuneri ambițioase în materie de transparență fiscală la nivelul Uniunii Europene prin schimbul automat de informații fiscale uh, Uh, un schimb uh, de o amploare fără precedent în lume, între statele membre, între autoritățile fiscale. Și apoi ne interesează transparența fiscală dincolo de frontierele Europei cu statele terțe partenere. Mă bucur că am putut uh, semna acorduri cu Elveția, Liechtenstein, San Marino, Andorra și Monaco. Urmează cu Monaco aceste acorduri bilaterale au o semnificație concretă pentru cetățenii europeni. Asta înseamnă că secretul bancar e pe cale să moară, să dispară în Europa. Acesta este un succes fenomenal. Însă e nevoie ca și dincolo de frontierele Europei să se întâmple asta, să avem o listă paneuropeană comună a paradisurilor fiscale ca parte a strategiei externe și pentru o impozitare efectivă, strategie prezentată de mine în ianuarie. Și cu aceasta avem un pachet anti-evaziune fiscală, un pachet care în prezent se află pe masa de lucru a Consiliului. Am prezentat aceste noi inițiative pornind de la cerințe ferme de transparență în Europeană, cerințe care deja uh, au fost puse în aplicare pentru cetățeni și pentru sectorul bancar din Europa începere din 2017, statele membre vor schimba în mod automat între ele un volum mare de informații prin conturile bancare pentru a împiedica anumite persoane să-și ascundă banii în străinătate. De câteva minute astăzi, Comisia a decis să ducă mai departe limitele transparenței fiscale, propunând ca grupurile multinaționale să facă public un raport al activității uh, Uh, pe țară, de la țară la țară. Aș vrea dori ca dumneavoastră să știți că de la bun început am sprijinit această publicare. Și mă bucur că astăzi Comisia propune ca Uniunea Europeană, și asta le spun celor care uh, uh, susțin că nu s-a făcut destul, Uniunea Europeană va fi prima zonă economică din, lume, din lume care va cere publicarea pe fiecare țară a rapoartelor de activitate a acestor corporații. Știți foarte bine, domnule Lambert, vă dați din cap, că a existat propunerea ca aceasta să fie limitată la schimburile între administrațiile fiscale. Știu că unii dintre dumneavoastră o să ne întrebați care va fi pragul 500 de milioane de euro, acoperă 80% din activitățile transnaționale la nivel OECD. Și apoi perimetrul, de ce nu mergem dincolo de frontierele Uniunii Europene? Și am să vă spun că o să colectăm date și din restul lumii, date agregate, dar o să cerem date detaliate pentru activitatea multinaționalelor care operează pornind din paradisuri fiscale. Nu o să mai scape. E un prim pas de o importanță crucială și sper că Parlamentul European va sprijini această inițiativă, dar sigur să continuăm să lucrăm împreună în acest sens. Dacă s-au făcut progrese importante pe anumite inițiative fiscale, două, două propuneri de transparență, Uh, există încă măsuri importante în dezbatere la Consiliu. Aceste Panama Papers sunt un semnal că e timpul să arătăm exact același nivel de ambiție. La Comisie și la Parlament luptă împotriva fraudei fiscale căzând repede de acord pe marginea noilor dispoziții europene menite a combate evaziunea fiscală. Tot așa și în ceea ce privește măsurile împotriva spălării de bani. Statele membre trebuie să traducă în realitate angajamentul lor politic și până la finele anului să transpună dispozițiile din a patra directivă privind lupta împotriva spălării de bani. Printre altele, această directivă vorbește de identificarea adevăraților proprietari ai societăților și trusturilor și crearea de registre naționale. Parlamentul știe, pentru că cere lucrul de, acest lucru de mult timp. Un lucru, aceste lucruri sunt esențiale dacă vrem să împiedicăm abuzurile și spălarea de bani. Vă spun aici, Comisia Europeană este gata să ofere tot sprijinul necesar pentru a facilita acest proces de transpunere în legislația națională și pentru a asigura până în aplicare justă a acestor dispoziții. Mă întorc acum și spre președinția Consiliului principala răspundere revine aici statelor membre. Dar sper că mesajul acestor Panama Paper, mesajul transmis de Parlament, mesajul Comisiei, sper că acest mesaj va fi auzit în statele membre, sper că statele membre vor înțelege că din acest punct de vedere nu mai poți să dai dovadă de prudență excesivă, că revoluția transparenței se aplică tuturor. Ce rămâne de făcut pe lângă acestea? După cum spuneam, Deja s-au făcut multe în lupta împotriva evaziunii fiscale și a spălării de bani, însă revelațiile recente ne arată că încă mai sunt multe de făcut pentru a reduce discrepanțele între sistemele legislative existente și pentru a avea o cooperare autentică între noi. Menționez aici doar sectoarele cheie în care e nevoie de activități suplimentare. Există un număr mare de propuneri, de dispoziții în dezbatere la Consiliu și acestea vor avea un impact major. Mă gândesc uh, la directiva împotriva evaziunii fiscale. După cum știe și președinția olandeză, sper că aceasta va fi adoptată înainte de venirea verii. Ați avut un Consiliu Ecofin inform, neoficial în aprilie și doresc ca tot pachetul să fie pe masa negocierilor și tot pachetul să fie adoptat. Eh, sunt unii miniștri care spun că eh, vor doar jumătate, că cu jumătatea pachetului ai jumătate din rezultate. Nu, nu se poate face asta. Trebuie să mergem până la capăt, cu totul. De asemenea, e timpul să avem o listă neagră paneuropeană a paradisurilor fiscale. Comisia are o listă deja, dar uh, aici, acolo sunt doar vedetele, e doar o compilație a ceea ce, o spicuire a ceea ce există la, la, la nivel național. Portugalia are pe listă 85 de paradisuri fiscale. Sunt multe. Germania are zero. Zero e prea puțin. Și dacă ne gândim la Panama, toată lumea și-a dat seama că e clar vorba de un paradis fiscal acolo. Sper că lucrurile o să schimbe și acolo. Dar 8 țări europene, 9 cu Franța de săptămâna trecută, 9 țări europene aveau pe lista paradisurilor fiscale. Prea puțin. Haideți să avem o listă paneuropeană reală a paradisurilor fiscale. Eu am propus un termen de 6 luni pentru redactarea acestei liste. Se poate face asta rapid și cred că putem realiza acest lucru. Apoi, trebuie să întărim arsenalul în materie de reglementări în vigoare. Am anunțat o revizuire a directivei împotriva spălărilor de bani. Asta se va face în iunie, anul curent, și va trebui să tragem concluziile ce se impun după publicarea Panama Papers. Apoi, există o dimensiune esențială, dimensiunea internațională. Sigur, cred că Uniunea Europeană ca atare este mult înainte restului lumii. Avem șansa de a fi lider, de a fi forța motrice în aceste inițiative, dar dacă operezi la nivel mondial, ești mai eficient. Și de aceea, în contextul G20, intenționăm să propunem o nouă etapă. Cu începere de joi, miniștri de finanțe din uh, uh, majoritatea statelor de pe planetă o să fie la Washington la întâlnirea de primăvară a FMI. Va avea loc și o ședință a miniștrilor de finanțe din statele G20. Și acolo vom propune să mergem mai departe. Și cu satisfacție vă spun că mulți miniștri din statele membre G20 sunt gata să ni se alăture în această inițiativă și să vorbim cu o singură voce. Domnule și domnilor deputați, cu această prezentare am dorit să vă arăt cam care ar fi măsurile suplimentare pe care le-am putea lua pentru a elimina structurile opace, aranjamentele offshore, tranzacțiile financiare anonime de genul celor aduse la lumină în ultimele săptămâni. Știu că noi, cel la Comisie, putem conta pe Parlamentul European pentru o dezbatere fructuoasă, pentru sprijin, a, a, a, pentru aceste linii politice și vă spun că și Comisia uh, uh, vă va oferi tot sprijinul în acest sens. Suntem aliați naturali. Ar mai fi diferențe de opinii pe aici, pe acolo, pe chestiuni de nuanță, dar în ultimă instanță cauza noastră este o cauză comună. Și cred că vom fi perfect capabili să lucrăm împreună pentru a îndeplini toate așteptările cetățenilor pentru că această revoluție a transparenței să ne permită să eliminăm aceste practici care au scandalizat întreaga planetă. Aștept cu nerăbdare să, să aflu ce aveți și noastră de spus pe această temă astăzi și, desigur, în săptămânile și lunile ce vin. Dacă avem impresia că nu o să mai am mare lucru de făcut pe plan fiscal până la finele mandatului, vă asigur, impresia aceea a dispărut total. Sunt multe de făcut în această luptă care nu poate și nu trebuie să înceteze niciodată. Vă mulțumesc, domnule comisar. În numele PP-ul are cuvântul domnul Zalba Bidegain. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamna reprezentantă a Consiliului, domnilor și domnilor. Cetățenii s-au săturat de această situație și este responsabilitatea noastră să nu ne mai consideră uh, a fi parte a problemei, ci parte a soluției. Drept urmare, trebuie să trecem la acțiuni hotărâte. Dosarul Panama, Panama ne arată că trebuie să mergem pe aceeași cale de a ajunge la un grad mai mare de transparență fiscală, așa cum a afirmat-o și domnul comisar. Avem acum în fața noastră o oportunitate uh, politică de care ar trebui să profităm. Mm, aș dori să vă asigur, domnule comisar, că vă, vă vom sprijini pentru măsurile pe care le-ați propus astăzi și pe cele propuse în viitor, care ne vor ajuta să combatem în mod eficace frauda fiscală. Trebuie să rezolvăm această problemă pentru că, așa după cum a spus domnul comisar, nu este o problemă care se limitează doar la Uniunea Europeană, este o problemă globală care necesită un răspuns uh, global uh, și participarea unui număr maxim de state. Desigur, crearea, înființarea unei companii în uh, Panama nu este în sine uh, ilegal. Problema este reprezentată de cum sunt folosite aceste companii și devine o problemă dacă ele sunt uh, instrument, sunt, devin instrumente în evaziunea fiscală. PPE-ul întotdeauna a sprijinit un grad mai mare de, uh, de transparență fiscală și uh, cerem firmei Mossack Fonseca și reprezentanților statului Panama să ia cuvântul în fața uh, Parlamentului European, așa cum au făcut alți reprezentanți altor state în fața Comisiei Taxe. Nu putem uh, permite avocaților, juriștilor diferitelor state să recurgă la aceste tipuri de modele de afaceri pentru a evita plata taxelor care se cuvin altor uh, țări. După cum a spus domnul comisar, este vorba de hoție. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul la numele socialdemocraților. Mulțumesc, domnule președinte. Miliarde de euro au fost sustrase uh, agențiilor fiscale, fruct al uh, traficului ilegal de, ca, în spatele căruia se ascunde mafia. Iată despre ce este vorba când spunem capitalismul nostru financiar. Un capitalism corupt și infectat de infracțiune. De aceea le spun tuturor, toleranță zero față de uh, cei care fac evaziune și față de paradisurile fiscale, motiv pentru care vrem să se creeze aici în Parlamentul European o comisie de anchetă pentru a pune toate, depune toate eforturile în vederea combaterii evaziunii. Trebuie să procedăm fără niciun fel de jenă, fără niciun fel de timiditate. Ar trebui să existe o un consens internațional, global, uh, în cadrul unei, uh, uh, unei entități internaționale care să se ocupe de această problemă a combaterii fraudei fiscale. Și apropo de ce spunea domnul Moscovici, este un element fundamental pentru care noi, socialiștii, am votat Comisia Juncker și îmi face plăcere că acum pot constata hotărârea și tenacitatea de care dă dovadă Comisia Juncker și domnul comisar Moscovici însuși. Totuși, eu vă cer să mergeți și mai departe, să aveți și mai mult curaj, inclusiv în ce privește raportarea pentru fiecare țară. Trebuie ca toate țările din lume să fie supuse acestor reguli. Nu putem să ne limităm la câteva. Există eforturi pozitive și uh, toată satisfacția noastră pentru acesta. Dar e nevoie de mai mult curaj, curaj pentru a combate acest cancer malefic și pericolul pe care îl reprezintă. Cerem așadar Comisiei Europene să introducă un statut pentru informatori și raportul privind secretele comerciale este doar un prim pas. Am dorit însă să vedem mai mult angajament politic în acest sens. Apoi e nevoie de o armonizare a bazei fiscale a impozitelor pentru societățile comerciale, e nevoie de o listă a paradisurilor fiscale cu sancțiuni pentru societățile care fac evaziune. Trebuie ca combaterea evaziunii fiscale să fie prioritatea atât a Comisiei Europene cât și a Parlamentului European. Domnule Pitela, domnul Caza dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Respect, îl respect pe domnul Pitela, este un politician onest și integru și sunt de acord cu domnia sa când spunea că uh, Trebuie să avem toleranță zero pentru evaziunea fiscală, dar aș dori să-l întreb pe domnul Pitela cum trecem de la vorbe la fapte. Avem un guvern european implicat deja, un ministru și un șef de cabinet, un prim-ministru dintr-o țară europeană care sunt implicați în acest dosar. Problema aici nu se pune la nivel partinic. Trebuie văzut ce este drept și ce este cu adevărat în interesul cetățenilor europeni. Știți, eu nu fac niciun fel de discriminare. Am vorbit de domnul Caniete. Problema este însă să nu folosim problemele acestea în scopuri politice, ci pur și simplu să fie lucrurile clare, peste tot. Asta e poziția noastră. Trebuie făcută uh, lumină peste tot, de la stânga la dreapta. Mulțumesc, domnule Pitala. Numele grupului politic CR are cuvântul domnul Luca. Domnule președinte, domnule și domnilor, avem în fața noastră un scandal major, nu există nicio îndoială. Uh, dosarul Panama ne ne, ne-au adus în fața ochilor un lucru pe care ar fi trebuit să-l înțelegem mai de mult. A exist, în momentul în care există o gaură într-o oală, nu este vina oalei pentru că pierde apa din ea. Trebuie să ne întrebăm cine a făcut uh, gaura uh, respectivă. Uh, cum a fost posibil ca evaziunea fiscală, frauda fiscală să capete dimensiuni atât de mari. Trebuie să ne întrebăm de ce autoritățile fiscale nu au observat acest lucru sau dacă autoritățile fiscale cunoșteau deja de mai mult timp că există aceste posibilități de uh, a evita uh, plata uh, impozilor uh, cuvenite. Și dacă ministrii de finanțe au avut aceste informații, trebuie să ne întrebăm de ce nu au făcut nimic. Guvernele, mai multe guverne au cunoscut această situație de mai mult timp și fiecare stat european a știut că există această modalitate de evaziune fiscală. Nu s-a întâmplat nimic și acesta este scandalul adevărat. Doamnelor și domnilor, mulțumesc în numele liberalilor, are cuvântul doamna Gular. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Îmi face plăcere să văd că președinția neerlandeză ne-o trimite pe doamna ministru apărării pentru a ataca cu mijloace militare cumva evaziunea fiscală, poate n-ar strica. Îi salut prezența în orice caz. Mult mai, pe un mult mai serios acum, subiectul acesta este un subiect uh, unde noi, grupul liberalilor, nu avem nicio îndoială. Trebuie acțiune pe două niveluri. Anchetă mai întâi și aici uh, cred că și alte grupuri din acest emiciclu sunt de acord cu mine. Trebuie să uh, aprofundăm munca jurnaliștilor de până acum și cărora domnul Pierre Moscovici a adus un omagiu. Trebuie să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat, să verificăm dacă într-adevăr dispunem de toate informațiile. Deci e o muncă legată de anchetă. Vorbim pe de-o parte de întreprinderi, dar pentru prima dată vorbim acum și de persoane private. În al doilea rând, e foarte important ca Comisia Economică și Monetară să dedice aspectelor acestora fiscale, de tax în engleză, spun fiscal în franceză, să dedice tot interesul necesar Trebuie luate măsuri într-o serie de domenii și salut propunerile în acest sens și comunicarea și informarea Comisiei, tot ce a adoptat Comisia uh, în acest domeniu până astăzi. Apoi, uh, așa cum arăta și domnul Pitela, mai există o problemă, o problemă foarte importantă, cea legată de uh, aspectele penale, cum ar fi um, spălarea banilor, care trebuie să intre în atenția altor comisii competente din Parlamentul European, de exemplu jurii. Deci aici Parlamentul trebuie să își împartă competențele. Însă trebuie să ne gândim și la punerea în aplicare a sancțiunilor împotriva persoanelor care nu respectă regulile și această chestiune trebuie aprofundată din punctul meu de vedere și la nivel mondial. Azi dimineața am venit cu un raport de inițiativă cu privire la rolul nostru în cadrul uh, internațional și cred că rolul Uniunii Europene trebuie, printre altele, să fie acela de a se bate pentru punerea în aplicare a sancțiunilor. Există drepturi și, dacă se încalcă, ele trebuie să fie însoțite de sancțiuni uh, la nivel internațional. Stăm la dispoziția președinției și a Comisiei pentru a vă susține în acest domeniu. Subiectul este foarte serios și, cu siguranță, nu va dispărea în curând din radar, de pe radarele noastre. Mulțumesc, doamna Golar. De numele GUE are cuvântul domnul Demasi. Domnule președinte, în, cu dosarul Panama este vorba de uh, criminalitatea organizată a celor bogați și uh, puternici. Mossack Fonseca, la cererea Deutsche Bank și compania, a spălat uh, bani, bani și uh, băncile statului islamic pot folosi în continuare sistemul internațional SWIFT. Cu bani murdari sunt finanțate și asasinatele din Paris și din Bruxelles. Este o companie selectă pe această listă uh, Panama. Proxeneți uh, din Rusia, oligarhul și președintele Ucrainei, primul ministru britanic Cameron, FIFA, desigur, soția comisarului Uniunii Europene Canieta și Frontul Național. Numele meu se regăsește pe cutia mea poștală și majoritatea populației își plătește fiecare cent lucrat. Însă, când super bogații își doresc o felie suplimentară din tort, o iau de la cei săraci, ceea ce în mod normal se numește hoție. În uh, ceea ce privește indexul opacității financiare, chiar și Germania este doar cu 5 locuri înaintea uh, lui uh, Panama. Um, din păcate, în Germania, băncile nu au nimic de temut din, când vine vorba de spălarea de, de bani. Cameron a susținut introducerea pe această listă, a susținut apărarea trusturilor offshore și și-a investit acolo banii. Știm că există și statul problemă Delaware în Statele Unite ale Americii și mă întreb dacă toate uh, aceste probleme se vor regăsi pe lista neagră a Uniunii Europene. Trebuie să impunem un impozit la sursă în paradisurile uh, fiscale. Avem nevoie de un drept penal pentru societăți comerciale avem nevoie de un registru public referitor la adevărații proprietări acestor companii cu sediul la o, într-o cutie pușcală și uh, avem nevoie de o raportare pentru fiecare societate comercială în parte, nu uh, pe fiecare stat în parte. Noi am susținut întotdeauna o comisie de anchetă în ceea ce privește paradisurile uh, fiscale. Iisus știa că mai lesne poate trece o cămilă prin urechile unui ac decât să intre un bogat în paradis. Iisus nu putea să știe că vor fi inventate paradisurile fiscale pe, tocmai pentru acest uh, scop și cred că trebuie să le punem capăt în cele din urmă în interiorul Uniunii Europene și în exteriorul acesteia. Mulțumesc în numele verzilor domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, impresia cetățenilor că democrația nu mai funcționează decât în, în profitul unei minorități, uh, această impresie se accentuează. La 10 zile după scandalul Panama Papers, adoptarea poimâine a unei directive care cu pretextul că protejează secretul de afaceri, va face uh, dificilă activitatea jurnaliștilor de investigații este o insultă la adresa bunului simț și la adresa democrației. Și mă adresez aici Comisiei Europene și domnului comisar Moscovici. Uh, intervențiile de până acum au fost pe ton umoristic și lejer. Însă nu împărtășesc această atitudine. Sunt exasperat. De trei ani de zile am avut offshore leaks, lux leaks de multă vreme. De șase luni se impune obligația de raportare țară cu țară băncilor care operează în Europa. Și în toată această vreme Comisia Europeană trage de timp. Nu vreți un sistem de raportare care să se refere la toate firmele și la toate țările. Vă privesc în ochi. Niciun argument valabil nu există pentru a limita raportarea de la țară la țară la anumite companii și la anumite țări. Nu există niciun argument în acest sens. Un IMM care operează în Franța și Belgia știe câți angajați are, știe uh, câți angajați are într-o țară și alta, știe ce cifră de afaceri are într-o țară sau alta. Nu-mi spuneți că dacă nu are, acest, că nu are aceste cifre, că dacă nu are aceste cifre e prost gestionată. Cine operează la nivel internațional trebuie să dea aceste cifre. Am impus această măsură băncilor. Dacă noi impuneți tuturor, înseamnă că trageți de timp. În profitul cui există un singur factor interesat aici. Și-au dat astăzi un comunitate de presă. Business Europe care reprezintă marele federații patronale. Ei nu vor transparență. Pentru că adică ei știu că transparența îi va costa nu în materie de competitivitate, ci în materie de reputație. Și voi le apărați pro proasta reputație. Îmi pare rău. Pentru EFDD, domnul Wolf. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu dosarele Panama, am constatat încă o dată că politicienii uh, nu își mai uh, nu își plătesc uh, taxele, bogații și cei faimoși nu își plătesc taxele, și că fiecare trebuie să își plătească taxele. Domnule Moscovici, dumneavoastră sunteți unul dintre cei bogați. Câștigați 20.000 de euro pe lună, primiți alocații pentru locuință, tot felul de alte de, avantaje financiare pe care alții nici nu le visează. 300 de mii de euro pe an. Spuneți că transparența fiscală trebuie să li se aplice tuturor? Păi iată ce vă spun eu. Sunteți de acord că dumneavoastră și toți ceilalți comisari ar trebui să-și facă publice declarațiile de avere, așa încât toată lumea să ă, constate că și Comisia dă dovadă de transparență fiscală. Apoi mai spuneți că vreți să combateți paradisurile fiscale. Cât de acord sunt cu dumneavoastră? Dar de ce nu combateți cel mai mare paradis fiscal de la Bruxelles? Deci, belgienii și cei din alte state membre își plătesc uh, taxe foarte mari, dumneavoastră însă mm, și personalul angajat la Comisia Europeană plătiți uh, doar 8% impozite. De ce să plătească alții din alte state membre 30-40% impozite, iar dumneavoastră să beneficiați de salarii atât de mari și impozite atât de mici? și, de fapt, și eurodeputații plătesc nivelul de impozite pe care l-ar plăti și în țările lor de origine. Eurocrații însă plătesc aproape nimic. Iată, acesta este adevăratul scandal. Vă mulțumesc, domnule Wolf. Are cuvântul acum domnul Monolo, Mono din partea NL. Monsieur le commissaire, Domnule comisar, în fața acestui scandal Panama Papers, care nu este o noutate, vrem să uh, dăm dovadă de determinare etică și politică. De la bun început uh, am susținut toate textele europene de combatere a fraudei și vă invit să verificați această informație. Spre deosebire de domnul Juncker, refuzăm uh, să ne comportăm la fel de ipocrit ca anumite guverne. Trebuie să... Uh, uh, deficitele publice pe care dumneavoastră le uh, supervizați, domnule Moscovici, sunt ridicate. Aceasta este o crimă împotriva popoarelor. Și cei care recurg la uh, evaziune fiscală, în special întreprinderile euro- americane, cum ar fi Google, Apple și Starbucks, nu trebuie să mai aibă dreptul acesta. Trebuie însă în același timp să denunțăm responsabilitățile avocaților marilor întreprinderi multinaționale, pe contabililor și anumite bănci, dincolo de simpla condamnare a principiului uh, fraudei, E nevoie de o anchetare a acestor consorții și pentru asta jurnaliștii trebuie să aibă acces la informații niciun fel de personalitate americană, nici o mare bancă de pe Wall Street, niciun fond speculativ nu se, nu se vede în aceste dosare. Apoi Ford, Carnegie, Rockefeller. Dacă ne uităm uh, uh, cine se regăsește în Panama Papers, ne dăm seama de unde vine problema și cui, în folosul cui. Mulțumesc! Atenție la jocul acesta Președinta întrerupe vorbitorul. Mulțumesc. Domnul Lavril are un cartonaș albastru. Acceptați întrebarea? Vă rog, domnul Lavril. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt surprinsă că colegul nostru din grupul național n-a menționat faptul că fondatorul Frontului Național are el însuși un cont în Panama și principala comunicare care, companie care s-a ocupat de comunicarea campan campaniile electorale ale Frontului Național sunt menționate în uh, în uh, acest dosar Panama. Cred că, de fapt, când a vorbit, a, a, a făcut un gest de autocritică. Da, dumneavoastră sunteți acela care aveți ceva de spus. Da, dar noi nu avem nimic în legătură cu paradisurile fiscale. Vorbesc despre Frontul Național. Cele două persoane la care faceți trimitere dumneavoastră au arătat că nu au nicio legătură. E clar, există transparență, tot ce trebuia declarat s-a declarat, domnul Le Pen n-are nicio legătură, asta e o defăimare, e o calomnie și vă ascundeți în spatele Doamna președinte, întrerupe vorbitorul. Liniște, dragi colegi. Este una din multiplele păreri existente. Are cuvântul acum domnul Funtulis. Vă mulțumesc. Ultimele dezvăltuiri referitoare la aceste societăți din Panama ne-au adeverit ceea ce bănuiam uh, deja. Financiari corupți sunt uh, și-au investit banii în aceste societăți, în același timp cetățenii trebuie să suporte măsuri uh, stricte de austeritate, tocmai din partea uh, acestor oameni. Și oare um, cât de ilegale sunt uh, sursele acestor uh, fonduri care au fost investite în Panama? Este evident că trebuie să trecem la acțiuni uh, să aflăm cine sunt cei care are care dețin asemenea societăți comerciale sau conturi în paradisuri uh, fiscale, acest care servesc uh, unui singur uh, obiectiv, și anume să permită celor bogați să nu-și plătească taxele. Trebuie să descoperim care sunt cei care profită de acest sistem. Nu cred că există un alt motiv pentru existența acestor uh, Uh, tipuri de societăți uh, comerciale, care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie interzisă. Dacă o societate comercială dorește să își desfășoare activitatea în Europa, trebuie să-și asume o proprie identitate, uh, o identitate financiară europeană un număr de identificare fiscal european, însă nu cred că există voința politică pentru a impune acest lucru, pentru că mulți politicieni europeni au asemenea card, uh, conturi în Panama. Uh, domnule Funtulis, domnul Corvin Mică dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Da. Vă mulțumesc. Aș dori să vă întreb dacă nu considerați că dacă Banca Centrală, dacă Banca Centrală Europeană Uh, fură în fiecare lună 80 de miliarde uh, europenilor, uh, nu ar trebui să ajungem în situația în care un Robin Hood uh, să dea acești bani înapoi uh, cetățenilor europeni? Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Banca Centrală Europeană are un rol foarte important când vine vorba de uh, averea cetățenilor și în același timp foarte mulți bani negri uh, ajung în aceste paradisuri fiscale. Vă mulțumesc! Urmează acum uh, reprezentanți uh, în grupurilor politice, domnul Niedermayer, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că scandalul Panama, Panama Papers ne arată că este timpul unor măsuri mai ferme pentru a îmbunătăți eficiența activităților de impozitare. Nu e vorba doar de banii care trebuie să fie colectați la buget, e vorba și de credibilitatea guvernului și de echitatea pe piață. Trebuie de asemenea să notăm că există diferențe între Panama Papers și LuxLeaks. În uh, primul caz e vorba de indivizi și nu de societăți comerciale. Cred că în Panama Papers e vorba mai curând de evaziune fiscală decât de eludare fiscală și sursele banilor uh, nu sunt uh, decât rar curate. Multe cazuri sunt destul de vechi, de asemenea, în contextul Panama Papers. O altă diferență ar fi aceea că în materie de manipulare fiscală, multe măsuri au fost luate în ultimii ani. Vorbesc de schimbul automat de informații, de îmbunătățirea măsurilor împotriva spălării de bani. De aceea fac un apel la comisie să analize dacă măsurile adoptate au fost suficiente și eventual să identifice ce elemente lipsesc din regulamentele care vizează aspectele descrise de Panama Papers. De asemenea, aș încuraja Comisia să continue pe, cu agenda în materie de fiscalitate, în materie de îmbunătățirea colectării TVA. Aveți sprijinul meu de plin. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ferreira. Eh, as revelações dos papéis do Panamá. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvăluirile din dosarul Panama arată clar și încă o dată cât de mult efort s-a depus Uh, la nivelul investigațiilor jurnalistice și cât de mare a fost rolul uh, informatorilor de conștiință. Să ne amintim de LuxLeaks. Au fost, uh, oamenii aceia au fost târâți în instanță pentru că au dezvăluit secrete de afaceri. Eu aș dori să existe un statut european de protecție juridică pentru persoanele acestea care sunt informatori de conștiință, pentru a-i ajuta uh, Asta ar trebui să se regăsească printre prioritățile Comisiei Europene. Dosarul Panama este numai vârful icebergului. Apar din ce în ce mai multe informații și e nevoie de sancțiuni împotriva celor care fac astfel de abuzuri. Mă îndrept către comisie nu cu o atitudine critică, ci din potrivă, cu îndemnul de a fi și mai curajoși în activitatea depusă pentru că uitați-vă cât de mare este amploarea acestui scandal. Eh, Vă mulțumesc. acum cuvântul domnul Lones. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să acționăm hotărât în urma scandalului Panama. Unii nu doresc să, să plătească și nu plătesc impozitele și uh, Uh, muritorii de rând trebuie să plătească pentru a compensa uh, impozite și mai mari. Cooperarea între autoritățile fiscale ar trebui să fie îmbunătățită și în Parlamentul European ar trebui într-adevăr să creeze o comisie de anchetă. Ne dorim un grad mai mare de transparență fiscală, însă în uh, practică, lucrătorii independenți, de exemplu, trebuie să plătească aproape trei pătrimi din veniturile lor. Nici acest lucru nu este suficient pentru state și trebuie să fie contractate noi datorii. Banca Centrală uh, Europeană uh, inundă piețele monetare cu bani și există o legătură între toate aceste elemente. Dacă ne dorim să reducem uh, impozitele, toată lumea trebuie să-și aducă propria contribuție. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Toierar. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Dosarul Panama uh, reprezintă uh, cea mai mare dezvăluire de documente, 11,5 la număr, și se aduce la lumina zilei o situație Um, despre care nu știam cât de gravă este. Știam că există aceste paradisuri fiscale, nu, nu de mulți uh, oameni publici uh, au asemenea conturi sau asemenea societăți comerciale în paradisuri fiscale și dacă uh, politicienii, dacă politicienii nu vor lua măsuri împotriva acestor paradisuri datorită faptului că și ei însuși au asemenea participații, atunci uh, Uh, legitimitatea democrației va fi uh, subminată. Comisia Taxe 1 a um, lucrat deja din acest punct de vedere, nu am fost orbi în fața paradisurilor fiscale, am cerut Comisiei Europene să ne prezinte o definiție și un uh, pachet de măsuri, ni s-au prezentat anumite măsuri, însă nu sunt suficiente, avem nevoie de o comisie taxe care să primească într-adevăr um, prerogative investigative. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Matias. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dacă dosarul Panama este numai vârful icebergului, atunci cred că ar trebui să vorbim și de noi înșine și să spunem mai pe șleau că există aceste paradisuri fiscale. Toată lumea știe că ele există, dar nimeni nu vrea să facă nimic ca să scăpăm de ele. E nevoie, deci, de măsuri de armonizare în materie fiscală. Pentru a ne asigura că IMM-urile nu evită impozitarea. Luxemburg, țările de jos, Belgia, Madeira, sunt țări care funcționează aproape ca niște paradisuri fiscale. Pentru că există atât de multe paradisuri fiscale în Europa, cred că aceasta ar trebui să fie, domnule Moscovici, una dintre problemele noastre cele mai mari. Asta înseamnă că, practic, transmitem către cetățenii noștri un mesaj potrivit căruia dacă Uh, evitați să plătiți uh, câteva sute de euro în impozite, sunteți infractori, dar dacă nu plătiți câteva sute de mii, totul e în regulă. Uh, Domnilor comisari, dragi colegi, cred că este important când analizăm acest scandal să înțelegem că nu este vorba de un scandal pur fiscal, ci și unul legat de spălarea de bani cu consecințe fiscale. Majoritatea activităților dezvăluite din punctul de vedere al Europei încalcă uh, prevederile referitoare la spălarea de bani existente din anul 2005. Drept, ur- drept urmare, trebuie să dăm dovadă de seriozitate când vine vorba de punerea aplicare a legislației existente. Un avertizor de integritate care m-a informat că se adresase Comisiei Europene trăgându-i atenția că legislația existentă de combaterea spălării de bani nu are nicio legătură cu realitatea. Tocmai de aceea uh, este legitim din partea Parlamentului European să întrebe statele membre de ce nu pun în aplicare această legislație și de ce această legislație nu este respectată în statele membre. Și aș dori să cer Comisiei Europene să lanseze imediat procedura de încălcare a tratatelor împotriva statelor membre pentru a ne asigura că legislația existentă este respectată. Parlamentul European trebuie să uh, înființeze o comisie de anchetă pentru a monitoriza această lipsă de punere în aplicare a legislației. Și dacă uh, cred că trebuie să înțelegem cât de importantă a fost activitatea Comisiei Taxe, pentru că cetățenii nu uh, acceptă să trecem de la un scandal la altul fără a obține nimic. Este inacceptabil. Are cuvântul acum doamna Barbara Capel. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, domnule comisar. Conform unui studiu OCDE, bugetele naționale pierd până la 10 miliarde de euro pe an pentru că um, marile multinaționale practică evaziunea fiscală și evitarea plății impozitelor. De aceea, combaterea evaziunii fiscale trebuie să fie un, o prioritate zero pentru noi și trebuie uh, ca uh, câștigurile să fie impozitate acolo unde are loc activitatea economică. Inițiativa BEPS sau OCDE este o inițiativă foarte bună uh, și planul de acțiune în 15 puncte prevede adoptarea internațională a unui uh, a unui mod de a uh, combate evaziunea fiscală. 96 de state și-au luat angajamentul de a desfășura un schimb de informații automat pe această temă. Panama nu este singurul uh, paradis fiscal. Uh, o situație similară avem în Delaware, în Dakota de Nord, Dakota de Sud și în Nevada. E de ajuns să ai o adresă de e-mail și îți poți crea o firmă fără niciun fel de probleme. Contribuția Comisiei este foarte importantă, la fel și raportul important de la Comisia Econ pe uh, tema evaziunii fiscale. Trebuie ca întreprinderile cu cifră mare de afaceri să fie mai transparente și cred că toate măsurile discutate acum vor contribui la sporirea transparenței. Dar nu este suficient, e nevoie de o soluție globală, un registru global al transparenței și de asemenea o listă neagră a paradisurilor fiscale. Mulțumesc! Domnul Caza are cuvântul acum din partea grupului PPE. Grazie, signora Presidente. L'Unione Europea rinescila tamel Uniunea Europeană a făcut schimbări importante tocmai pentru a combate spălarea de bani și pentru a obține mai multă transparență fiscală. Cu toate acestea, dosarul Panama arată că cei care au intenția de a comite frauda și suficientă putere pot influența și pot uh, eluda legea. Și asta prin structuri complexe. Malta are o industrie a serviciilor financiare care este foarte puternică și e conformă cu cele mai înalte standarde de reglementare. Avem o jurisdicție care are înalte standarde și legislația noastră este foarte strictă și un control reglementar foarte puternic. Acțiunile unei clici uh, la putere care a utilizat serviciile uh, din Panama nu reflectă sistemul nostru. Nu sunt maltezi cei care au comis fraudele și nu reflectă disciplina și onestitatea maltezilor în general. Poporul maltez, împreună cu dumneavoastră, cu majoritatea din acest parlament, spun de asemenea că acte de corupție sau evitarea legislației nu sunt acceptabile și nu vor fi tolerate. Ca atare, sunt de acord cu acei eurodeputați din celelalte grupuri politice că oricine are de luat o decizie, trebuie să o facă. Malta e o țară onestă și se conformează cu legislația europeană. Vă mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Cucan. Acceptați? Da, aveți cuvântul, domnule Cucan. Madam Chair, Mm, domnule președinte, o întrebare directă și simplă. Domnule Casa, puteți confirma sau este adevărat că va exista un vot de neîncredere în guvernul maltez, tocmai din cauza dosarului Panama? Un răspuns direct v-aș ruga. Mulțumesc. Da, doamnă președinte. confirm că opoziția a solicitat pentru un vot de neîncredere în guvernul maltez. Eh, pe noi nu ne interesează alegeri anticipate, nu ne interesează să fim eh, parte a guvernului, pentru că mai sunt doi ani până la încheierea mandatului, însă ministrul responsabil pentru scandal trebuie să-și dea demisia. A existat, a existat și o manifestație de stradă în care Uh, maltezi de toate culorile politice au protestat. Domnul președinte, există un atac orchestrat împotriva unor indivizi care au participat uh, la acest protest. Persoane oneste, serioase, care au făcut mult bine Maltei. E un scandal imens nu putem avea un astfel de guvern care permite astfel de atacuri la indivizi. Urmează acum domnul Simon. Dragi colegi, dragi colegi, anul trecut am făcut mult mai multe în Europa în domeniul fiscal decât am putut face cu mulți ani înainte. Și asta numai pentru că am avut o colaborare între avertizori de integritate, um, alți actori și Comisia Europeană, dar și acest Parlament cu Comisia sa de anchetă taxe, care uh, este acum continuată de Comisia Tax 2. Dacă vedem însă acum marea anchetă făcută de Süddeutsche Zeitung um, în um, legătură cu Panama, vedem însă că dimensiunea problemei este mult mai mare decât ne imaginam. Și Parlamentul trebuie să facă mai mult. Trebuie să creăm o comisie de anchetă solidă care să ne permită să folosim instrumente puternice și împreună cu Comisia să facem presiune supra statelor membre ca să nu mai fie uh, dispuse să fie uh, părtașe la așa ceva și împreună cu noi să promoveze legislația care să ducă la acoperirea acestor lacune. Vă mulțumesc. Doamna Ruhonen Lener, un minut. Arvoisa puhemies. Swiss Leaks LuxLeaks ja nüüd Panama... Mulțumesc! SwissLeaks, uh, LuxLeaks și acum uh, Panama Papers. De câte dezvăluiri mai este nevoie ca să punem capăt uh, evaziunii fiscale? De nicio altă dezvăluire, aș zice eu. Avem suficiente informații, dar ne lipsește voința. Avem nevoie de o voință transpartinică și transnațională. E momentul să acționăm. La probleme globale, soluții globale nu pot fi combătute la modul individual aceste evaziuni fiscale. Avem nevoie de o colaborare internațională și ministrul de finanțe al Germaniei, Schäuble, a spus-o deja. Dacă nu vom reuși să eliminăm evaziunea fiscală, consecințele nu vor fi doar economice. Se știe deja că cei bogați și cei privilegiați uh, joacă după alte reguli decât ceilalți. Aceasta este baza financiară a societății. Trebuie ca informațiile fiscale să fie făcute publice, trebuie să avem un schimb de informații pe această temă și trebuie desfințate paradisurile fiscale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Viergas. Acest scandal este un nou scandal legat uh, de paradisurile fiscale. Am avut LuxLeaks, am avut Offshore Leaks și așa mai departe. Um, este doar un nou scandal care nu poate să fie uh, separat de paradigma nouă libera, neoliberală, nici de privatizarea instituțiilor financiare publice care au avut loc după al doilea război mondial. Deci nu e doar un incident de parcurs. Acest scandal este un fenomen structural care necesită măsuri de fond pentru a pune capăt paradisurile fiscale, atacând tocmai inima sistemului tentacular de bănci și instituții financiare. Puteți conta pe noi pentru a lupta cu Uh, măsuri viguroase împotriva acestor fenomene, împotriva instrumentelor financiare offshore, impunând transparență în toate procesele și cu acces liber la orice informație de ordin fiscal. Dar să nu contați pe noi dacă doar doreți să faceți că faceți ceva, dar de fapt să lăsați lucrurile așa cum sunt. Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru sau uh, întrebare cu cartonașul albastru sau doreți să interveniți la Catch the Eye? Doamnă, n-am înțeles solicitarea. Doamnă președinte, vă rog să vă opriți, spune doamna președinte. Yes. Vă dau cuvântul. Jolie, you have the floor. Doamnă Jolie, aveți cuvântul. So I start it all over again. Bun, o iau de la capăt. Domnule comisar, revelațiile de săptămâna trecută ne amintesc un lucru. Regulile împotriva spălării de bani nu sunt respectate nici de bănți mari, nici de intermediarii fiscaliști, nici de anumite state membre și de autoritățile naționale de control care au lăsat lucrurile să meargă așa. Spălarea de bani este un adevărat business. Cetățenii s-au săturat, mai mult de atât limbajul dublu al guvernelor noastre uh, și uh, timiditatea propunerilor legislative au minat încrederea, secretul și puținele bunuri la dispoziția uh, inspectorilor fiscali arată că sistemul nostru nu funcționează. Trebuie să știm cine a trișat și cum și ce responsabil trebuie să răspundă în fața justiției. Trebuie să facă lumina în acest sistem de fraude de scară industrială. De aceea, grupul meu a propus formarea unei comisii de anchetă. Mulțumesc tuturor colegilor care au sprijinit această idee. Domnule comisar, nu vom lăsa să mm, o succesiune de anunțuri fără să se întâmple nimic și uh, nu înțelegem de ce, acum când calea vă este deschisă și vă sprijină opinia publică mondială, de ce nu ne propuneți un adevărat și președinta o întrerupe pe vorbitoare la, la mijlocul frazei. Are cuvântul acum domnul Baie. Un minut și jumătate. Doamnă președinte, istoria se repetă. Paul Moran spune asta în secolul trecut. Și la asta mă gândesc atunci când descoper excelenta muncă făcută de consorțiul de jurnaliști în așa numitul Panama Papers. De asemenea, mă gândesc la acest lucru când văd tergiversările, ezitările din acest hemiciclu în ce privește organizarea unei comisii de anchetă. Iată de ce mă bucur că grupul SND, împreună cu alții, și-a asumat responsabilitățile pentru a cere această comisie de anchetă și sper să existe o majoritate care să aprobe asta, pe oare, pentru că nu ne putem mulțumi cu comisia specială pusă în lucru pe LuxLeaks. Foarte rapid, membrii acestei comisii și-au dat seama care sunt limitele activităților. Ehm, au trebuit să amenințe multinaționale pentru a le obliga să vină la audieri și când au venit s-au abținut de la a ne răspunde întrebărilor și au avut niște discursuri gata făcute. Propunerile noastre sunt ambițioase, dar uh, nu au fost uh, preluate de cele 28 de state membre și, domnule comisar, subliniați și dumneavoastră acest lucru. Iată de ce vă rog să lansăm această comisie de anchetă, deoarece e singurul mijloc de a ancheta în maniera aprofundată acest scandal pentru a defini responsabilitățile și a înțelege mecanismele puse în lucru. Trebuie să lărgim perimetrul anchetei, interesându-ne la mecanismul ce permite spălarea banilor, vorba de, un, de terorismul internațional și am vorbit tocmai în dezbaterea anterioară.

dragi colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. S-ar părea că autoritățile europene nu sunt preocupate de amploarea fraudei fiscale din scandalul Panama Papers. Sunt preocupați de numele celor care sunt la originea uh, acestor divulgări de informații. Se tem că aceste nume vor fi uh, Uh, publicate. Uh, sunt uh, tot felul de europeni convinși care însă își țin bani în afara teritoriului european. Ne punem întrebări în legătură cu fiabilitatea Comisiei. Știm că în Europa cei mai bogați nu trebuie, trebuiau să meargă în Panama ca să nu plătească impozite. Puteau să se urce în tren și să meargă în Luxemburg, în Elveția sau în Andorra știu că pot conta pe ajutorul băncilor europene, băncilor mari, care au făcut posibilă evaziunea fiscală um, cu banii clienților lor, cum ar fi uh, Moțenea Fonseca. Um, avem uh, o propunere de directivă care consolidează secretul comercial și care îi acuză pe cei care divulgă sau comunică informații. Nu este o criză ce se întâmplă, este un scandal. Mulțumesc. Urmează domnul Scott Cato. Thank you, Chair. The debate on the Panama Papers... Dezbaterea Panama Papers s-a concentrat până acum asupra politicienilor corupți și infractorilor care au spălat bani sau, sau și-au ascuns banii. Dar inima acestui scandal uh, sunt, este uh, crucială pentru evitarea fiscală la nivel global. Peste jumătate din companii Uh, mii sunt registrate în insulele Virgine britanice. Teritoriile Marii Britanii uh, sunt uh, beneficiate de facilități chiar în cadrul City. Cameron, care a jucat rolul campionului transparenței fiscale, nu a făcut decât să acorde facilități legislative pentru a permite evitarea fiscală teritoriile de peste mare ale Marii Britanii ne privează de venituri publice atunci când sistemul de sănătate uh, suferă foarte mult și uh, uh, sigur că în aceste condiții nu mai înțelegem sloganul, suntem cu toții împreună în această situație. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Cofod urmează acum pentru un minut și jumătate. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc. Panama Papers ne arată cum elita coruptă globală uh, pune deoparte miliarde de uh, dolari și de euro în paradisuri fiscale, bani care ar, fi, uh, care ar putea fi folosiți pentru scopuri bune sunt folosiți pentru finanțarea terorismului, traficul de arme și așa mai departe. Amintiți-vă că sunt mult mai multe astfel de paradisuri, nu există doar Panama. Cel puțin 8% din câștiguri sunt ascunse în paradisurile fiscale, iar profiturile marilor corporații de pe această planetă sunt uh, transferate constant în paradisuri fiscale. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu cetățenii în criza financiară și economică. Iată că milioane de euro folosiți uh, pentru scopuri necurate sunt uh, luați de la cetățenii corecți care își plătesc taxele fundamental, acești uh, infractori fiscali subminează justiția și uh, distrug încrederea în societățile și economiile noastre. De aceea avem nevoie de raportare pe fiecare țară și de reguli clare pentru um, sectorul financiar. Trebuie să desfințăm paradisurile fiscale, cum este Panama și cum sunt um, Virgin Islands ale uh, Regatului Unit. Uh, Trebuie să um, eliminăm toate entitățile care practică evaziunea fiscală, inclusiv trusturile. Trebuie să nu mai permitem activitatea unor firme cum este Mossack Fonseca. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Mélenchon. Un minut. Depuis 2001, la... Din 2001 și cazul Quick Steam, uh avem uh, în fiecare an uh, un caz de fraudă fiscală. Aceste lucruri se află în codul genetic al Uniunii Europene care favorizează um, evaziunea fiscală. Articolul 63 facilitează toate tranzacțiile și interzice limitarea tranzacțiilor între țări. Iată de ce, pentru că acest sistem e legal, ați put, reușit să alegeți președinte al Comisiei Europene, persoana responsabilă de astfel de scandaluri și după două reuniuni ale, două, uh, două ani de reuniuni ale Comisiei Parlamentare nu ați descoperit nimic. Cei doi uh, denunțători uh, riscă închisoare și un milion de euro de amendă. În acest condiții uh, reîncepe um, acea istorie cu uh, Panama Papers. Uh, um, președintele unei bănci mari din Franța a mințit în fața Parlamentului Franței dar a dat în judecată pe unii pentru calomnie. Mulțumesc. Urmează domnul Maragal. Gracias, presidente. Panama es la punta del iceberg. Vă mulțumesc. Panama Papers este doar vârful icebergului. Uh, se spune chiar că e un model obsolet. Există totuși un indiciu uh, Nu, există informații despre marile avere americane și poate că ceva se ascunde în spatele acestor lucruri. Ar trebui să analizăm întregul iceberg sub toate unghiurile. Nu e o chestiune doar de morală, evaziunea fiscală, ci una de eficacitate. Trebuie să putem pune capăt existența acestor paraziți acestui capital parazit, avem nevoie de capital productiv. Și trebuie neapărat să identificăm responsabilitățile. E vorba de miniștri, foști miniștri, um, șef de guvern și inclusiv un membru activ al Comisiei Europene trebuie să ne concentrăm pe aparatul juridic și financiar care permite spălarea acestor bani. Nimic nu Uh, este posibil dacă tăcem și uh, intrăm în complicitate uh, cu toate statele membre. Când vom începe să aplicăm măsurile preventive uh, și soluțiile pe termen lung? Acum are cuvântul domnul Haureghi. Gracias, presidenta. Los paraísos fiscales nos... Mulțumesc, doamnă președinte. Paradisurile fiscale ne fură, spune domnul Moscovici. Așa e. E vorba de furt. Se fură din banii tuturor cetățenilor, se fură și de la state și uh, se fură și uh, de la uh, stat, statele noastre care uh, sunt societăți ale providenței pentru cetățeni, ar trebui să fie. Avem, deci, un semnal de alarmă, avem și un semnal de alarmă social, însă trebuie să reacționăm bine, să nu um, uh, acționăm la modul panicard și uh, apocaliptic. Trebuie să fim conștienți că ne angajăm într-o bătălie lungă, care uh, va dura mult timp, dar care trebuie să ducă la o revoluție fiscală în următorii 10 ani. Ar trebui să începem prin a înțelege ce înseamnă un paradis fiscal, să avem o listă consensuală a paradisurilor fiscale, apoi să avem în vedere sancțiuni, să avem acorduri cu băncile, pentru ca acestea să uh, funcționeze uh, cât mai bine și să um, continuăm această bătălie fundamentală. Mulțumesc! Doamna Gomes. mondială Uniunea Europeană. Panama Papers este un scandal de scară mondială care arată că Uniunea Europeană trebuie să lupte împotriva corupției, împotriva evaziunii fiscale, împotriva tuturor acestor forme de criminalitate și împotriva terorismului trebuie să facem în așa fel încât uh, politicienii, băncile, consultanții, avocații care uh, permit ascunderea uh, acestor informații și fură astfel cetățenii trebuie să fie identificați trebuie ca fiecare stat membru să aibă acces la conturile um, companiilor multinaționale. Trebuie să existe un registru public al beneficiarilor acestora, care se poate fi consultat de toți cetățenii. Um, să nu ne amăgim. Fără armonizare fiscală în Uniunea Europeană, dumpingul fiscal va continua și vor profita uh, țările care vor fi profitate ca paradisuri fiscale față de altele. Așa că se întâmplă cu Olanda față de țara mea, Portugalia. Uh, Beres, Mulțumesc. Urmează doamna Beres. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uh, aveți în sarcină un dosar care, vreme de ani de zile, nu s-a mișcat. Aș spera că sub impulsul dumneavoastră și cu susținerea acestui Parlament, așa cum am început deja să o facem, cu susținerea tuturor celor care uh, sunt jurnaliști, avertizori de integritate, cetățeni și s-au mobilizat pentru ca acest scandal al evaziunii fiscale să ia sfârșit, sper deci să putem cu toții progresa. Vreau să vă asigur încă o dată de susținerea noastră de plină și să-mi exprim convingerea că dacă acest Parlament European își transformă Comisia Specială într-o comisie de anchetă, singurul obiectiv este de a putea merge înainte în această bătălie pe care trebuie să o purtăm în mod hotărât. Aici, pe baza propunerilor pe care zi de zi le înaintați, dar și în reuniunile G20, atât de gravă este problema pe care trebuie să o tratăm pe picior de egalitate cu partenerii noștri dacă dorim în sfârșit să răspundem așteptărilor concetățenilor noștri într-un domeniu în care, până la urmă, de-a lungul anilor, am lăsat mult prea mult multinaționalele să conducă jocul și astăzi ne revine sarcina de a spune care președinta întrerupe. Ezzel lista Astfel am epuizat lista înscrierilor la cuvânt și ai are cuvântul domnul Ton și am să fiu foarte strictă cu regula celui un minut. Vă rog, doamna Toms. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Documentele Panama reprezintă un caz um, foarte actual dar, de fapt, nu e nimic nou aici. Știm de mult aceste lucruri și la nivel european am luat deja foarte multe măsuri. Avem acorduri cu state terțe pe această temă, dar e clar că nu e suficient. Miliarde de euro se pierd, nu ajung la bugetele noastre și e vorba de bani care ar putea fi folosiți pentru școli, pentru crearea de locuri de muncă, pentru copii. Evaziunea fiscală și uh, evitarea uh, plății taxelor, ascunderea averilor este uh, un uh, lucru foarte uh, negativ. Dar trebuie să ne punem întrebarea de ce paradisurile fiscale sunt atât de atrăgătoare. Uh, Trebuie să ne gândim cât de uh, neplăcute sunt practic sistemele noastre fiscale de acasă. Mulțumesc, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Revelațiile din Panama Papers um, arată că stabilitatea uh, Uh, sistemului uh, financiar mondial uh, nu este garantată. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze în mod determinat în guvernanța globală. Trebuie să intervenim cât mai repede pentru a asigura transparență și comportamente responsabile în domeniul fiscal, cu dispoziții europene eficiente pentru a lupta împotriva evitării taxelor și împotriva evaziunii fiscale. În country by country disclosure, aceasta înseamnă că companiile să fie obligate să să-și publice informațiile. Această dispoziție trebuie integrată cu dispozițiile care blochează transferurile de profituri în țările cu uh, impozite mai mici. Uh, pragul de cifră de afaceri, uh, dincolo de care companiile nu sunt obligate să facă acest reporting, trebuie să fie scăzut. Trebuie să apărăm valorile europene. Mulțumesc! Maria képviselő úr, Mulțumesc, urmează domnul Marias. Mulțumesc. Sigur că nu a trebuit să așteptăm uh, după Panama Papers ca să ne dăm seama că multinaționalele evită fiscalitatea prin diverse manevre și că își mută profiturile uh, din offshore în offshore și în diverse paradisuri fiscale. Se estimează că banii ascunși acolo e între 7 și 20 de trilioane de dolari anual la nivel global. În UE vorbim de 50 până la 70 de miliarde de euro pe an și se pare că în aceste practici sunt incluse multe companii, inclusiv din sectorul bancar, precum Societe General sau Deutsche Bank, precum și alte cunoscute companii, cum ar fi Siemens în ce privește așa zisele investiții ale companiilor europene în astfel de țări, UE este responsabil. E nevoie de un sistem larg care să poată stopa acest dumping fiscal care se petrece în Luxemburg și țările de jos. prevaranti biti brži od nas, do će lopovi biti brži. Mulțumesc. Infractorii sunt mai rapizi decât noi, hoții la fel, teroriștii sunt mai rapizi decât noi. Cât o să mai dureze această situație? Cred că trebuie să um, contribuim la crearea unei agenții europene um, care să permită combaterea terorismului, dar și combaterea hoției. Da, sigur, spuneți că totul e legal, că e doar un mod de a um, eluda plata impozitelor, dar nu mă interesează până la urmă, pentru că efectul este că acești bani nu ajung unde trebuie. Vorbim mereu de faptul că e nevoie de mai mulți bani pentru a combate problemele cu care ne confruntăm. Domnule comisar, vă rog frumos să acționați energic. Noi vă susținem și credem că puteți să fiți la înălțime. Mulțumesc, domnul Crisogonos. Vorbitorul nu și-a pornit microfonul. Revelațiile recente uh, din Panama Papers în legătură cu spălarea de bani și evaziunea fiscală masivă arată că Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum în cooperare cu orice țară din afara Uniunii care dorește să se alăture nouă. Oriunde în lume există astfel de paradisuri fiscale în care există criminalitate fiscală organizată. Um, aceste situații nu pot fi tolerate pentru că în același timp protecția socială a celor slabi, săraci, este distrusă. Avem nevoie de o listă mondială a țărilor care acționează ca paradisuri fiscale uh, și să taxăm tranzacțiile cu bănci din aceste țări. În plus, avem nevoie de un sistem de a-i proteja pe denunțători. Trebuie să acționăm acum. Are cuvântul doamna Sargentini. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor pentru cea de-a patra revizuire a directivei în materie de spălare de bani, proiecte din eh, fonduri infracționale, am cerut la vremea vreme un registru public. E ceva ce am negociat și mulțumesc Parlamentului că mi-a permis acest lucru. Acest registru este necesar așa încât uh, întreprinderile de tip cutie poștală să nu mai poată exista și pentru a face publice afaceri precum cele din Panama Papers și să nu mai trebuiască să ne bazăm doar pe scurgeri de informații și jurnaliști care fac investigații. Comisia Europeană va prezenta noi propuneri la 1 iunie pentru a adapta această directivă pentru a combate finanțarea terorismului. Trebuie să evităm uh, registrul. O lacună a registrului este că aici nu sunt incluse și trusturile. Pentru că Cameron nu vrea, dar și alte state membre s-au opus și poate că acum e momentul la 1 iunie să includem și trusturile în acest uh, uh, registru. Acum, domnul Maletici. Zahvaljujem predsjedavajuća. Otkrića iz Mulțumesc, doamnă președinte Ă, dezvăluirile din ă, documentele Panama au atras atenția asupra mai multor state care ar trebui investigate. E clar că evaziunea fiscală este un lucru irresponsabil și că trebuie rezolvată la nivel internațional. Problemele sunt ă, mult mai profunde decât documentele Panama. Se pierd miliarde de euro anual în martie anul acesta am uh, discutat la Comisia Taxe cu reprezentanții marilor întreprinderi care au spus că salută standardele OCDE. Aceste standarde um, sunt menite să creeze mai multă transparență în domeniul fiscal și um, să ducă la sancționarea celor care doresc să își păstreze secrete profiturile. Comisia are uh, intenția de uh, a face uh, propuneri legislative. Sigur că toate acestea reprezintă progrese importante, dar mai avem foarte multe de făcut. Mulțumesc! Doamna Grapini

Dragi colegi, dar mă tem că ne confruntăm cu provocări mult mai mari decât uh, ne putem da seama azi în această dezbatere. Ca o persoană care urmărește presa, pot să vă spun că nu aș fi în măsură să arăt o companie, o mare companie europeană care să nu aibă un cont offshore sau o filială offshore. Toate au astfel de filiale, ceea ce înseamnă că un procent foarte mare din veniturile din Europa trec fără a fi impozitate. Iată de ce. Acum, 1% din populația lumii stăpânește aproape întreaga bogăție. Mulțumim și acum încheiem procedura Catch the Eye și îi dăm cuvântul domnului comisar. Ați primit multe întrebări, critici, propuneri. Sigur, e o temă fierbinte și așteptăm cu toții răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc pentru această excelentă dezbatere care uh, e în uh, rândul tuturor culorilor politice și care își doresc o luptă de-a dreptul virulentă împotriva spălării de bani și a fraudei fiscale. Panama Papers nu au făcut decât să sublinieze nevoia pentru o abordare care să fie globală, care să fie mai bine coordonată și care să fie încă și mai solidă, tocmai pentru a scăpa de frauda fiscală și de spălarea de bani în Uniunea Europeană, dar și dincolo de aceasta. Suntem în fața unei probleme de asemenea magnitudine, încât e nevoie de un răspuns politic transnațional, iar Comisia, pot să vă spun, este unită în spatele acestui scop. Mai mulți comisari uh, lucrează în aceeași direcție și cu toată forța. În viitorul imediat, Comisia are mai multe inițiative, încă și mai ambițioase, în uh, pipeline, cum se spune în limba engleză, adică în pregătire. Vom prezenta amendamentele noastre la directiva împotriva spălării banilor până în luna iunie, e știut. Lucru care va consolida abordarea noastră preventivă împotriva fenomenelor citate, combaterea tranzacțiilor anonime și coerența răspunsului nostru vis-a-vis -vis de acest risc în state terțe. Însă, colega mea, Iurova, va reveni mai în detaliu asupra acestor aspecte. Vom reveni, de asemenea, asupra unui mai vechi proiect CCCTB, Axis, și asta până la sfârșitul anului și de data asta cu dorința de a contribui atât la eficacitatea economică cât și la lupta împotriva evaziunii fiscale pe piața internă. Vom prezenta un tablou care ne va permite să identificăm diversele regimuri fiscale din statele terțe și va fi de asemenea o primă etapă pentru a uh, constitui lista neagră comună pe care o evocam deja și asta până în vară. Apoi vom continua să conlucrăm îndeaproape cu partenerii noștri internaționali, mă gândesc în special la G20, OCD, uh, GAFI, tocmai pentru a ne asigura că angajamentele luate sunt angajamente care devin treptat standarde de bună guvernanță mondială. Și știu în ce măsură toate aceste preocupări sunt împărtășite de președinția olandeză. Mm, Iar un Dyson Blum și secretarul său de stat sunt întru totul uh, de acord cu noi și își doresc să reușim. Până în iunie vom face progrese decisive și uh, vom confrunta statele membre cu responsabilitățile lor. Există multe propuneri care au fost făcute aici și care, fără îndoială, vor alimenta reflexia noastră. Două răspunsuri mai deosebite, trei poate, pe care aș dori să le formulez către acei eurodeputați cu care am un anumit tip de relații. Domnul Luca mai întâi, care m-a întrebat de ce Comisia nu a acționat mai devreme. Uh, Comisia nu poate decât să propună, așa cum știți, și din acest punct de vedere, tocmai asta am făcut în ce privește um, deciziile fiscale și schimbul de informație, un proces care a, accelerat, a fost accelerat considerabil și am profitat tocmai să mergem înainte și mai repede. Și Panama Papers uh, sunt un punct de sprijin și mai degrabă decât de a critica Comisia, pentru că noi am conlucrat întotdeauna cu Parlamentul și vă reamintesc, suntem aliați, avem aceleași convingeri. Domnul Wolf, cu eleganța care îl caracterizează, a dorit să prezinte Uh, Comisia să acuze pe cei 47.000 de funcționari cum că ar fi ei înșiși uh, niște uh, infractori fiscali împreună cu șeful lor, șeful comisiei. E scandalos. Uh, dincolo de caricatură, e derizoriu. Noi cu toții plătim impozite. Sigur că ideea unui funcționar internațional uh, care beneficiază uh, de rogări de la impozit este falsă. Din potrivă, la Comisie avem o abordare care permite economii perioada 2014-2020 și vă reamintesc că am făcut economii uh, la nivelul administrației de 4,3 miliarde de euro, 1,7 miliarde pe an, cu o moderare salarială. Responsabilii Uniunii Europene plătesc impozite progresive între 8% și 45%, care, în fapt, sunt impozite superioare față de multe din statele membre. Sigur, nu mă refer aici la paradisurile fiscale. Și, de asemenea, funcționarii europeni plătesc contribuții fiscale. Deci, haideți să terminăm cu această demagogie. Ori va trebui să întreb ce se petrece cu venturile în Marea Britanie și un pic de decență, vă rog, v-aș reaminti că există doi deputați europeni UKIP care au fost condamnați la închisoare și nu greșesc, la închisoare pentru fraude cu bani publici, membrii acestui parlament. E bine, uh, e dincolo de prostul gust, trebuie înainte de toate să începem prin a face curățenie în propria curte. Și pentru domnul Lambert, pe care îl stimez în mod deosebit și care cunoaște bine tema, mă interpelează, apoi pleacă din sală și nu mai este aici când încerc să-i răspund. Sigur că videoul poate fi foarte interesant, dar ar fi bine din când în când să uh, discutăm și față în față atunci când se așteaptă un răspuns din partea Comisiei. Am fost de dreptul jignit de ceea ce dânsul a spus. A spus că ultima dată schimbul nostru uh, l-a deranjat și l-a făcut să râdă. Eu pot să spun astăzi că nu mi-a plăcut și nu m-a făcut să uh, râd intervenția lui. Pentru că pare să fie în mâinile unui lobby și nimic nu e mai fals decât declarațiile dumneavoastră mai înainte, Jonathan Hill a prezentat o propunere de directivă asupra CVCR care merge dincolo de orice altă instituție internațională propune. Depășind pragul propus de OCDE, dacă e să cităm mereu OCDE-ul, se spune schimburi între administrațiile fiscale, noi am spus publicitate, și vom ști ce va face fiecare multinațională în Belgia, în Irlanda, oriunde în Europa și în exteriorul Europei. Am cerut date agregate și chiar și pentru anumite țări care sunt paradisuri fiscale, am cerut informații detaliate. Suntem primii din lume care facem așa ceva. Cei mai ambițioși din lume care să cerem astfel de publicitate. Și înțeleg că un parlamentar trebuie să facă politică și că trebuie să fie mai exigent și pot să înțeleg, să dorească să mergem încă și mai departe, însă statele membre vor avea această responsabilitate și dacă va fi cazul, atunci când facem un progres colectiv, când facem lucrurile împreună, când mergem în direcția cea bună, trebuie să putem spune, da, e bine, și nu să stigmatizăm sau să acuzăm comisia că trebuie sau nu. Vă reamintesc, suntem aliați, iar această comisie, comisarii care sunt prezenți aici, patul făcut de comisie sub autoritatea președintelui, dorim cu toții să fim motorul, liderii în lume în combaterea evaziunii fiscale și propunerea Comisiei de o ambiție fără precedent în istoria instituțiilor europene. Prin urmare, eh, știind că domnul Lambert este foarte inteligent și că cunoaște această temă, sunt obligat să deduc că există o doză de reacredință care nu e modalitatea cea mai potrivită de a face politică pentru că ar trebui să ne respectăm și să mergem în aceeași direcție, ceea ce eu îmi doresc să facem cu dumnealui, cu grupul verzilor și cu toate grupurile politice. Am întreaga considerație pentru că scopul este comun între Parlament și Comisie și scopul e transparența și lupta împotriva evaziunii fiscale. Haideți deci să avansăm împreună în loc de a uh, ne lansa în uh, polemici inutile și contraproductive. Comisia aceasta, ca toate celelalte, este o instituție imperfectă, nu există instituții perfecte, dar vă asigur că pe acest subiect Comisia nu are de ce să se rușineze și mai ales astăzi sunt foarte mândru de ce am decis și de ce a prezentat Jonathan Hill, pentru că este un progres pe care nicio altă țară și nicio altă regiune din lume nu l-a făcut și noi l-am făcut. Eh, Mulțumesc, domnule Moscovici. Pardon, j'avais dit que Madame Jourova, ma collègue, pouvait apporter des... Colega mea ar dori să spună mai multe despre eh, spălarea de bani, dacă îmi permite. doamnă jourov aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc pentru că îmi dați și mie șansa de a face un scurt comentariu pentru a reacționa la cele spuse de dumneavoastră pe tema spălării de bani. Aveți dreptate, trebuie să introducem mai multe măsuri ca să ne asigurăm că autoritățile au competențe sporite pentru a combate spălarea de bani și pentru a uh, se asigura că tranzacțiile suspectele sunt raportate. După cum știți, am făcut mari progrese prin a patra directivă privind spălarea de bani adoptată în decembrie 2014. Printre altele, aceasta prevede crearea unor registre centrale de uh, beneficiari Acum, această directivă așteaptă să fie transpusă rapid și implementată de statele membre. Este crucială această fază pentru că trebuie ca proiectul să capete viață. Înregistrarea în această bază trebuie să fie făcută mm, cu începere de la sfârșitul acestui an. Comisia își oferă tot sprijinul pentru transpunerea acestui text și eu sunt în contact strâns cu omologii mei din statele membre pe această temă. De asemenea, aveți dreptate, Comisia lucrează acum la revizuirea acestei directive, așa cum s-a anunțat în planul de acțiune privind finanțarea terorismului, iar această propunere de revizuire trebuie uh, transmisă la 1 iunie și se concentrează în principiu pe uh, evitarea riscurilor reprezentate de finanțarea terorismului, mai ales se referă la plățile anonime și alte chestiuni, pentru că experții în securitate ne spun că tranzacțiile financiare transnaționale sunt de multe ori un prin semn că se pregătesc uh, atentate teroriste. Așadar, trebuie să ne ocupăm de această problemă. Apoi, după cum s-a spus, în planul de acțiune, Comisia va face o propunere legislativă pentru a armoniza sancțiunile, infracțiunile uh, privind spălarea de bani. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar Iurova, pentru remarcele de încheiere. Stimați colegi, subiectul acesta este foarte important și uh, de aceea merită timpul și atenția noastră. Avem doi comisari care ne uh, răspund și aș vrea acum să-i dau cuvântul și doamnei ministru Henis Plescart ca să ne uh, prezinte ideile sale în numele Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte, s-au spus multe, așa că eu voi putea vorbi foarte pe scurt. În Panama Papers, revelațiile arată că Eforturile Uniunii de luptă împotriva fraudei fiscale și împotriva spălării de bani sunt esențiale. Este responsabilitatea noastră să continuăm aceste eforturi la nivel global, asumându-ne um, rolul uh, de călăuză în acest sens. Consiliul este la fel de preocupat ca și dumneavoastră, Parlamentul și sunt convinsă ca și Comisia. De aceea vom examina cu atenție informațiile din Panama Papers și vom examina politicile noastre uh, pentru ca lupta noastră împotriva evaziunii și fraudei fiscale să fie cât de eficientă posibil. Sunt convinsă că toate instituțiile își vor asuma responsabilitatea și sunt sigură că putem să lucrăm împreună și o vom face. Da, vom continua lupta, suntem hotărâți să acționăm rapid și eficient în toate direcțiile pe care le-am menționat și adresez un apel la adresa statelor membre și la adresa Parlamentului European să ne sprijine um, cooperând cu noi la măsurile pe care le avem deja în discuție și în măsurile care vor urma în viitorul foarte apropiat. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru aceste observații finale. Am